Dear colleagues, can we start? Very... Dragi colegi, haideți să începem. Bun venit! Votăm! Vă rugăm să vă pregătiți cartelele de vot. Votăm proiectul de raport privind monitorizarea aplicării legislației europene, raportul pe 2016. Compromisul 1. Pentru. potrivă. Împotrivă. Abține să adopt. FMB. Uh, ehm, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Nu.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 împotrivă, abțineri, se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 și 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, FEMC până la FEMU pentru, Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Adopte. Se adoptă. vous étiez pour ou contre? Erați pentru sau împotrivă? Si vous voulez le répéter le vote, on... Dacă vreți să repetăm votul, putem. Dar cred că lucrurile erau destul de clare. Se adoptă. MV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, se respinge. MV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Petit 2, Petit 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. petit 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 6. Uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Af AFCO 6. Verificăm. Too many EPPs Prea mulți pepeiști. Okay. Okay. And it has been adopted. Uh, Se adoptă. Where are we? Uh, 39. Uh, Unde eram? La 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă, dar mai bine verificăm. Yes. Adopted. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, nu, devine caduc. Scuze, Uh, spune domnul președinte. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Petii 7 pentru, nu, devine caduc. Greșeala mea, spre domn președinte. Petii 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Petii 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm la Envi 18, vă rog. Yes. It has been rejected. Se respinge. 61 pentru împotrivă abțineri. Verificăm și aici. 61. La 61. Yes. Oh, clearly adopted. Sorry. Se adoptă clar, scuze. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Vot prin apel nominal. Deschid votul. Yes. Uh, rejected. Se respinge. Compromisul 14. A, scuze, greșeala mea, trebuie să mergem pe rând. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, nu, Trebuie să facem apel nominal. Deschid votul. Yes. It has been adopted. Se adoptă. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Chiar e un compromis adevărat. Uh, să verificăm. Yes, I close the vote. It has been adopted. Se adoptă. Compromisul 16 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la MV2, la 82. Yes. Adopted. Uh... Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm la 88. Yes. Rejected. Se respinge. 87 in favor. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 89 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm la AFCO 8. Yes. Adopted uh, AFCO 12 in favor. AFCO 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 6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 până la MV16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM1 până la 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. PETI 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 14 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la AFCO 14. Yes. Uh, rejected FEM 15. FEM 15 pentru împotrivă abțineri se, se adoptă proiectul de raport în ansamblu, um, apel nominal, deschid votul. Yes. Uh, too many EPPs. Oh. Prea mulți populari. Yes, close the vote. And it has been adopted. S-a închis votul, se adoptă. Felicitări domnului Radev. oh, sorry, to Mr. Crisogonos. Sorry. Domnului Crisogonos, scuze. Uh, and now we have the recast uh, quality of water intended for Apoi avem uh, raportul care se referă la calitatea apei pentru consum uman. Uh, Ehm, deschidem uh, votul, este prin apel nominal. Yes, close it. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei uh, Göringer. Okay. Where's the... That's it, yeah? Okay. So, now we go to item one. Trecem acum la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Let me inform you that items... Vreau să vă informez că punctele 3, 4, 12 și 15 se amână. Punctul 11 se va discuta după punctul 12 Punctul 13 se va discuta după punctul 6 și punctul 19 se va discuta după punctul 13. Any objections? This is not the case, so the agenda... Sunt obiecții, se pare că nu, așa că se consideră adoptată ordinea de zi. Vă rog, oamenilor din sală, îi invit pe toți cei din sală să fie liniștiți să nu mai vorbească. Vă mulțumesc foarte mult! Thirteen. Thirteen? Yes. So, uh, dear colleagues, we will continue by item Dragi colegi, continuăm cu punctul 13. Este vorba de o informare cu privire la negocierea instrumentelor de punere în aplicare a acordurilor de um, înțelegere la un citral. Avem comisia care ne va informa și dau cuvântul acesteia. Thank you, Mr. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru inițiativa de a organiza această informare cu privire la negocierile în curs. Mă numesc Norel Losler, lucrez la DG Justiție, la Comisia Europeană și sunt implicat în aceste negocieri în numele Uniunii Europene. Să încep cu un context uh, scurt cu privire la aceste negocieri. Uh, la sesiunea 48 um, din 2015, Comisia Națiunilor Unite cu privire la dreptul comercial internațional, un citral, a convenit ca grupul de lucru 2 din acel organism în care se ocupă de soluționarea litigiilor ar trebui să demareze lucrările cu privire la subiectul uh, aplicării acordurilor de soluționare pentru a identifica problemele și găsirea de soluții, inclusiv o posibilă pregătire a unei convenții a unor dispoziții uh, de dispoziții model sau unui text orientativ. Activitatea actuală a UNCITRAL pe acest uh, subiect își propune să se bazeze pe temelia actuală, modelul din 2002 cu privire la soluționare și conciliere, făcând medierea un instrument mai eficient pentru soluționarea litigiilor internaționale prin promovarea aplicării unor acorduri uh, mediate de soluționare a litigilor. Negocieri multilaterale internaționale cu privire la um, convenție și la un model de drept uh, în acest domen reprezintă așadar um, o activitate în curs și uh, se îndreaptă către o concluzie în cadrul uncitral. Comisia Europeană negociază aceste instrumente în numele Uniunii pe baza unui mandat de negociere care a fost uh, acordat de către Consiliu. Deocamdată s-au uh, ținut uh, șase runde de negocieri la acest proiect și ultima sesiune a avut loc în februarie 2018 și s-a încheiat cu un acord general cu privire la textul viitorilor, viitoarelor instrumente care um, vor duce la, un, la o convenție și la un model de drept iar uh, textul uh, convenit arată exact uh, modul cum au reieșit rezultatele și în ceea ce privește aplicarea acestora, acestea vor fi supuse spre sprijin la Comisia Uncitral, care este organismul de guvernare, la sesiunea 51 a acestui organism, care se va ține luna viitoare și uh, dacă instrumentele sunt uh, sprijinite, apoi atunci uh, Adunarea Generală a Națiunilor Unite va adopta textul în a doua jumătate a anului acesta. Câteva cuvinte acum cu privire la structura generală a instrumentelor viitoare. La domeniul de aplicare, se vor acoperi atât aplicarea acordurilor de soluționare și procedura prin care acordul de soluționare poate fi invocat uh, ca apărare pentru a arăta că s-a soluționat litigiul. Instrumentele se vor aplica în uh, acordurile comerciale internaționale, deci nu se aplică și uh, celor uh, civile, doar celor comerciale care rezultă din mediere cu excluderea expresă a Um, acordurilor pentru consumatori, de familie, de ocupare sau de moștenire. Și medierea este definită în acest acord ca un proces prin care părțile încearcă să-și soluționeze litigiul într-un mod amicabil, amiabil cu uh, asistența unei sau unor terți. Dar uh, terții respectiv nu au autoritate să impună părților uh, o soluționare. Aceasta este, sigur, principala diferență între mediere și um, procedurile de arbitrare, de arbitraj. Acestea nu se aseamănă cu um, soluționări judiciare care se fac în fața instanței și acestea sunt uh, executorii, au caracter executoriu și nu se aplică nici um, în cadrul consimțământului de tip arbitrar. Motivul este că aceste tipuri de înțelegeri sunt acoperite în cadrul altor acorduri. De exemplu, avem uh, Convenția de la Haga din 2005 cu privire la alegerea instanței, ratificată de Uniunea Europeană și uh, viitoarea convenție de la Haga cu privire la mm, hotărârile pronunțate, care este acum în curs de negociere la conferința cu privire la dreptul privat uh, internațional. Dacă vă amintiți, am avut și o audiere în acest sens uh, în comisia dumneavoastră acum două săptămâni. Și în um, cazul um, um de deciziilor arbitrare cu consens, uh, știți că avem deja uh, Uh, un uh, document al Comisiei în acest uh, sens. Sistemul de aplicare este conceput ca unul de controle care se vor desfășura de către autoritățile competente în statul unde se solicită aplicarea. Autoritatea respectivă va fi desemnată de către, prin regulamentul de procedură al statului vizat și de cele mai multe ori va fi vorba de o autoritate judecătorească, deși în unele state s-ar putea uh, să se desemneze prin regulamentul lor de procedură o altă autoritate în acest scop, de exemplu un notar. Controlele acestea se vor baza pe uh, niște criterii foarte clare stabilite în uh, instrumente. Sistemul de um, elemente de apărare se împarte în două. Pe de o parte, uh, cele care trebuie să fie prezentate de către partea care nu vrea să uh, se facă executarea și se poate aduce aici, de exemplu, nulitatea acordului sau faptul că um, acesta nu este definitiv sau nu este obligatoriu. În plus, un acord um, de soluționare poate uh, să nu fie aplicat, să se refuze dacă um, uh, prin procesul de um, mediere nu s-au întrunit uh, standardele sau dacă există circumstanțe care pot să pună uh, sub semnul îndoielii imparțialitatea sau independența mediatorului. Apoi mai există alte elemente de apărare care trebuie să fie verificate din oficiu de către autoritatea competentă și anume încălcarea ordinii publice a statului unde se caută executarea sau dacă materia uh, soluționată nu ar putea să fie soluționată prin mediere în, în temeiul legislației naționale a statului respectiv proiectul de convenție mai um, prezintă și posibilitatea ca părțile contractante să uh, dea o declarație că s-ar aplica convenția doar în măsura în care părțile la acordul de soluționare uh, sunt de acord cu aplicarea convenției. Proiectul de convenție, de asemenea, va include și o o clauză de integrare și de organizare regională, permițând organizațiilor cum ar fi Uniunea Europeană să uh, adere la convenția viitoare în limitele competenței acestora în ceea ce privește materia care este acoperită de convenție. Proiectul de convenție de asemenea include și o, o clauză de deconectare pentru organizațiile regionale și internaționale, permițând Uniunii Europene în, cadrul, în cazul aderării să uh, aplice uh, norme ale Uniunii Europene care contravin acestea. Dacă se sprijină de către Convenția Uncitrală în vară și după aceea va fi uh, adoptată la adunarea generală la sfârșitul anului. Aceasta va fi deschisă spre semnare probabil în a doua parte a lui 2019 și ar intra în vigoare la șase luni după ce va fi depus cel de-al treilea instrument de ratificare. Și, după cum spuneam, sunt două instrumente paralele. Unul este o convenție, celălalt este un uh, model de lege care Uh, va înlocui modelul din 2002 uh, cu privind concilierea și uh, va include un capitol separat care se va ocupa de aplicarea de executare a acordurilor de soluționare. Capitolul respectiv va conține niște dispoziții aproape similare cu cele pe care le-am, le-am menționat adinaori cu privire la convenție. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, sir, for this presentation. Uh... Mulțumesc pentru această prezentare. Și acum voi da cuvântul membrilor prezenți. Aveți ceva de întrebat sau de comentat? This does not seem to be the... Se pare că nu. Așa că această prezentare putem considera că a epuizat subiectul și pe noi și putem să încheiem acest punct și să mulțumim mult reprezentantului Comisiei, așa că acum continuăm cu punctul 19. A. Can we take anything? No, it's in camera. Okay. We have a problem that we don't have. Avem o problemă. Nu este de față raportorul pentru punctul 19, programat abia la ora 11. Mă tem așadar că suntem obligați să facem o pauză de cafea. Yes. So we, we meet in, in... Ne revedem în 20 de minute, la ora 11.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

Dear colleagues, can we begin? Dragi colegi, aș vrea să începem. Sau mai degrabă să continuăm. Să trecem la punctul 19 și anume un schimb de opinii privind condițiile de muncă transparente și previzibile în Uniunea Europeană. Raportorul este domnul Ogonos și îi și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în ultimii 25 de ani, flexibilitatea ce vine odată cu noile forme de ocupare a, ocu- a ocupării forței de muncă a fost un vector important al creșterii pieței muncii. S-au creat mai mult de 5 milioane de locuri de muncă din 2005 încoace, 20% uh, dintre ele fiind forme noi de ocupare a forței de muncă. Această adaptabilitate a noilor forme de muncă a permis uh, afacerilor să se adapteze la condițiile în schimbare, dar s-a creat și instabilitate și tot mai puțină previzibilitate în unele condiții de lucru, mai ales pentru lucrătorii care au condiții foarte precare și cadre juridice inadecvate pot uh, supune lucrătorii în care au condiții de muncă proaste la uh, riscul de a nu-și putea exercita drepturile. Între 4 și 6 milioane de lucrători sunt, uh, au contracte la cerere sau uh, imprevizibile, neștiind cât vor lucra. Până la un milion au clauze de exclusivitate ce împiedică să lucreze pentru alt angajator. Numai un sfert din lucrătorii temporari fac tranziția către un post permanent și rata uh, muncii uh, cu jumătate de normă involuntare a crescut cu 28% aranjamentele de lucru mai flexibile pot crea incertitudine în legătură cu drepturile valabile. Și ca reacție, unele statele membre au introdus reglementări noi și partenerii sociali la nivel național au creat acorduri colective noi ce au dus la un sistem de reglementare tot mai divers în Uniunea Europeană. Acest lucru sporește riscul de concurență bazată pe reducerea standardelor sociale, ceea ce la rândul său are consecințe nefaste nu doar pentru angajați, ci și pentru angajatori care fac față unei concurențe, unei presiuni concurențiale foarte mari și pentru lucrători se subminează sistemul de asigurări sociale. Pentru a asigura piețe ale muncii dinamice, competitive, trebuie să avem protecție suficientă pentru toți lucrătorii, să garantăm productivitate, câștiguri de productivitate pe termen lung pentru angajatori și să permitem convergența către condiții de muncă mai bune în Uniunea Europeană. Pentru a rezolva aceste probleme și, de asemenea, pentru a garanta un nivel uh, de bază de protecție universală în toate formele de muncă existente și viitoare, s-a propus o directivă privind condițiile de muncă transparente și previzibile în Uniunea Europeană de către Comisia Europeană. Este una din acțiunile principale ale Comisiei Europene pentru a da concretețe pilonului european al drepturilor sociale. Propunerea de directivă ar trebui să stabilească un cadru juridic pentru evoluții viitoare pozitive ale noilor forme de muncă a, flexibile. Scopul urmărit de propunere de directivă este de a încuraja condiții de muncă mai sigure și previzibile și să garanteze și adaptabilitatea pieței muncii și să îmbunătățească de asemenea condițiile de muncă și de viață. Obiectivele specifice prin care s-ar uh, atinge obiectivul general ar fi, în primul rând, îmbunătățirea accesului lucrătorilor la informații privind condițiile lor de muncă, în al doilea rând, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru toți lucrătorii, păstrând și marjă de adaptabilitate și pentru inovare pe piața muncii și, în al treilea rând, îmbunătățirea conformității uh, la sta- față de standardele condițiilor, uh, pentru condițiile de muncă prin o mai bună punere în aplicare a legii. Sper că vom coopera bine ca să găsim soluții de compromis inovatoare. Și ca să înregistrăm progrese în această chestiune atât de importantă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Cred că ați menționat un subiect foarte important și salut tot ce a spus domnul raportor, pentru că trebuie să ne ocupăm serios de această directivă. Am spus acest lucru de multe ori. În Uniunea Europeană și în statele membre punem mult accentul pe creșterea economică și pe crearea de locuri de muncă noi, care, bineînțeles, sunt lucruri foarte importante. Dar nu se pune suficient accentul pe impactul asupra lucrătorilor și asupra drepturilor lor. În unele țări, inclusiv în a mea, se vorbește de conceptul de surplus economic, dar nu se ține seama de impactul acestuia asupra calității vieții lucrătorilor. Se pune mult accentul pe nevoia de claritate, claritatea în ceea ce privește condițiile de muncă, contractele de muncă. Și salutăm, bineînțeles, uh, faptul că se vorbește de noi formate, dar e vorba cu adevărat de situații în care lucrătorii chiar înțeleg mai bine sau pur și simplu bifează niște căsuțe pentru că nu au de ales. Știu că se vorbește și despre întreaga chestiune a angajării în paralel. Trebuie limitată numai la situația în care angajarea în paralel ar duce la conflict cu prima relație de muncă și ne-am oprit aici, asta mi se pare rezonabil. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că oamenii nu sunt obligați să aibă două, trei, patru locuri de muncă numai ca să supraviețuiască. Cred că o altă problemă ar trebui să fie impactul uh, istoricului de viață profesională asupra pensiei și apoi trebuie să ținem seama și de echilibrul cu viața uh, privată și uh, de asemenea trebuie să ne asigurăm că nu sufocăm uh, inovația pe piața muncii. Ideea e că trebuie să ne referim nu doar la nevoia de a măsura uh, creșterea economică prin numărul de locuri de muncă create sau prin uh, noile niveluri ale salariilor, care, bineînțeles, sunt importante, ci trebuie să vorbim și de un index al calității vieții, pentru că trebuie să facem o legătură între condițiile de muncă, transparență și posibilitatea de a evalua în general calitatea vieții. Mulțumesc! Îmi permiteți să exprim niște îndoieli dacă această dezbatere se potrivește în comisia noastră, pentru că noi nu suntem comisia pentru ocuparea forței de muncă. Dar oricum, dacă doriți să mai interveniți, vă dau cuvântul. Poate și un reprezentant al comisiei dorește să ia cuvântul sau raportorul. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că domnul raportor a explicat foarte bine în ce constă propunerea comisiei și dacă îmi permiteți, reamintesc doar că această propunere își propune să reacționeze și la două solicitări recente ale Parlamentului, două rezoluții din 2017, una privind pilonul european al drepturilor sociale, raport uh, al doamnei Rodriguez și uh, un, o decizie privind uh, condițiile de muncă al domnului Sakidis, uh, ambele menționând condițiile de lucru pentru angajați la nivel european și uh, în, ceea ce, în legătură cu ce spunea domnul Samil, da, această propunere ține seama nu doar de nevoie de mai bună transparență privind condițiile de muncă, ci și de calitatea condițiilor de muncă și de aceea în propunere uh, există un set de drepturi minime garantate, indiferent de tipul de relație de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Domnul raportor dorește să mai adauge ceva? Nu, nu este cazul. Ceea ce înseamnă că putem considera încheiată discuția la acest punct. Și urmează acum punctul 7, care trebuie discutat cu ușile închise, așa că rog pe cei care nu au dreptul să participe la sesiunea cu ușile închise să părăsească sala. Mulțumesc!